Okay, colleagues, if you could take your seats, we kind of... Dragi colegi, dacă vreți să luați loc, avem uh, un program destul de încărcat. Mai întâi cu doamna Maclei și după aceea cu doamna comisar. Aș vrea, pe scurt, să vă relatez uh, ce am făcut la reuniunea coordonatorilor Coordonatorul a hotărât că pentru TNT și Facilitatea Europeană de Conectare vor fi doi raportori, unul de la PP, unul de la S și D și această Connecting Europe Facility va fi în baza articolului 51 cu Comisia de Industrie, atât de ce va trebui să solicităm permisiunea conferinței președinților să procedăm pe acest temei. Doream doar să vă informez. Aveți proiectul de agenda? Toată lumea e mulțumită? Dacă da, <clears throat> putem trece atunci direct la punctul 3, și anume schimbul de păreri cu doamna Jacqueline Magley, director executiv al Agenției Europene pentru Mediul Înconjurător, Jacqueline, te-aș dori să te desezi membrilor timp de 10-15 minute, apoi o primă rundă de întrebări cu coordonatorii, apoi cu membrii, după răspunsuri și apoi trecem la întâlnirea cu doamna comisar Hedegar. Jacqueline McLeay, director executiv la Agenția Europeană pentru Mediu. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor. Aveți în fața dumneavoastră raportul privind transport care pune baza pentru un transport mai ecologic, mai verde. Pentru acest moment, 2011, mecanismul de raportare pentru transport și mediu. E pentru a doua că mă prezint în fața dumneavoastră și un program de rulare, un program de muncă în derulare, o să vă prezint o imagine de ansamblu, principalele mesaje. În esență, e un sunt vești bune, există dezvoltări cheie în sectorul transporturilor din partea sau din perspectiva de mediu. O modalitate de lucru cu Comisia de Transport, la fel de parcurs uh, a Comisiei pentru o zonă, un spațiu unic de transport european, un loc foarte bun și un instrument uh, foarte util la care să vă gândiți la procesul de legiferare. Raportul se bazează pe datele din 2009, în mare măsură, care din multe puncte de vedere, sunt cele mai recente disponibile. O să vă prezint rapid unde suntem, unde vrem să mergem și cât de departe trebuie să mergem. Ce privește imaginea de ansamblu, Andori, dori spunem că monitorizăm progresul și pe ansamblu vedem îmbunătățiri. O să mă ocup de emisie, energie, zgomot, cafea, vă rog, și biodiversitate, pentru că ni se par de importanță deosebită. Dar am dorit de asemenea să spunem că ieri am lăsat raportul de calitate a aerului și că sunt și elemente de suprapunere între unele domenii și altele și vom reveni la întrebări. Nivelele de emisie pentru toți poluanții din transport au scăzut în 2009. Trebuie să ținem cont de faptul că ar putea fi atribuită această scădere recesiunii economice, dar există și alte motive pentru care se întâmplă acest lucru. Din păcate, vedem că nu primim țintele de calitate a aerului la dioxid de azot și particule. Primele două puncte care ne îngrijă dioxidul de azot, care poate să ducă la probleme respiratorii, unde vedem valorile limite anuale care în continuare sunt depășite la 41% dintre stațiile de monitorizare a traficului. La consum de energie vedem că la transportul acest consum de energie a crescut constant din 1990 până în 2007, dar între 2007 și 2009 cererea totală de energie din transport de fapt a scăzut cu 4%, dar desigur am putea vedea că această tendință va continua apoi în creștere odată ce se va relua creșterea economică după recesiune. Zgomotul rămâne o problemă. Conform raportului, 100 de milioane de oameni sunt expuși la <clears throat> nivele medii de zgomot dăunătoare de la vehicule, vehicule de teren. Există mai multe motive pentru care ne menținem vigilența în ce privește zgomotul, nu doar partea auditivă, multe efecte adverse non-auditive, concentrare, comunicare, relaxare, somn, multe aspecte de sănătate. ce mai vedem în bibliografia de specialitate este că zgomotul poate să aibă un efect dăunător asupra posibilitățile cognitive ale copiilor, de asemenea afecțiuni cardiovasculare, tulburări de somn. Zgomotul are nevoie de o atenție deosebită. Transportul știm întotdeauna că a avut impact asupra biodiversității, drumuri, șosele, căi ferate, vedem pe hărțile de fragmentare, realizare și, desigur, după cum am mai spus și înainte, chiar și faptul că um, <clears throat> echivalentul suprafeței Belgii este acoperită de beton, deci nu doar transportul creează aceste probleme. Pe ansamblu vedem că aproape 30% din terenul Europei este foarte fragmentat. Din perspectiva de mediu, cu o țintă bio, de biodiversitate destul de agresivă pentru anul 2020, trebuie să ne menținem vigilența ca unele dintre zonele sensibile să joace un rol când vorbim de rețelele de transport unde vrem să ajungem. Vedem anumite îmbunătățiri, unele din cauza creșterii economice mai reduse, dar și unele tendințe pozitive, care credem că nu se vor inversa și nici în perioada de creștere economică puternică. Să avem stimulentele adecvate este un lucru foarte important. Privind în trecut, nu întotdeauna am realizat acest lucru. Prețurile de carburanți sunt la niveluri istorice ridicate la benzina fără plumb a fost un preț doar cu 15% mai mare decât 1980, deci într-o perioadă de aproximativ 30 de ani, prețurile la carburanți de fapt nu au dat un semnal puternic pentru a încuraja opțiuni de transport cu o mai mare eficiență energetică. Țintele sunt la fel de importante pentru a menține evoluțiile pozitive și salutăm pentru prima dată faptul că există un set de ținte cuprinzătoare pentru transporturi și în chestiuni de relevanță pentru mediu ce fac. Țintele din experiență, în mod clar, dau indicii pentru factorii de decizie politică, stau la baza integrării și capacitează oameni. Pe ansamblu, nu e vorba doar despre ținte, ci de a schimba comportamentul și atitudinea oamenilor. O mai bună înțelegere a cum ar putea să arate mobilitatea și nu cum arată în prezent. Am mai spus ceva despre poluanții în aer. Din calitatea aerului vedem că legislația prin emisiile nu întotdeauna duce la o îmbunătățire a calității aerului ambiental. Deci există diferență între ce încercăm să legiferăm și rezultatul real de mediu. Deci nu emitem undeva într-o atmosferă curată. Există, de fapt, un cocktail de poluanți care, la care e expusă populația pe termen îndelungat. Deci ținte ambițioase. Cât de departe trebuie să mergem și țintele sunt realizabile? Comisia propune să se reducă cu 20% până în 2030 gazele cu efecte de seră până în 2030. În 2009, transportul, inclusiv uh, transportul maritim internațional, a contribuit cu aproape un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră uh, față de nivelul din Uniunea Europeană cu 27 de membri. 27% a fost un nivel mai mare decât 1990. Trebuie să vedem că vor fi cerințe dramatice de reducere a emisiilor. La a doua țintă, legată de transportul de călători, vedem că transportul de pasageri a înregistrat o creștere a cererii, mai ales la transport aerian cu 51%, dar și la automobile 23%. O cerere uriașă încă nesaturată. Cu recesiunea economică vedem că a scăzut puțin, dar doar 0,1%, deci în ce privește zgomotul din sistem. Da. Automobilele domine transportul 83%, apoi autobuze 9% și calea ferată 7%. Deci, în special, <clears throat> o societate organizată în jurul automobilului. E nevoie de un sistem de transport mai eficient în ce privește resursele transportul de marfă de peste 300 de kilometri să treacă spre alte moduri. Această pondere, conform propunerea, trebuie să crească la peste 50%. În lumina acestei idei, ce spunem? Că transportul de mărfuri ca tonă pe kilometru a scăzut semnificativ din 2007, dar asta din nou se leagă de încetinirea economică. În 2009, transportul rutier a dominat transportul de marfă cu 74%, calea ferată doar 16%, iar apa doar 5%. E încă o <clears throat> predominanță a transportului rutier. Carburanții cu carbon adus, în special în aviație, o țintă de 40% până în 2050, conform foii de parcurs. Emisiile de dioxid de carbon la carburanții în domeniul maritim trebuie să se reducă tot cu 40% și dacă se poate chiar cu 50%. Deci vedem un rol să spunem că ar trebui să putem monitoriza carbonații în aviație prin sistemul de comercializare a emisiilor și prin raportarea emisiilor în domeniul transportului maritim. Acesta este un rol pe care continuăm să ne îndeplinim în ce privește <clears throat> sectorul uh, comercial și ce putem face pentru transport. În fine, cred că problema legată de propunerea Comisiei de a reduce a utilizarea automobililor cu carburanți eh, <clears throat> tradiționali cu 50% și ulterior cu 100%. Acum, automobilele cu carburanți alternativi reprezintă 5%. Majoritatea sunt cu gaz petrolier lichefiat. Autovehiculele electrice doar 0,02% din parc, e un număr foarte mic. Proporția de, auto, de autobuze cu gaz natural a crescut de la 0,1% între 2004 și 2009 și proporția altor tipuri de autobuze cu carburant alternativ nu s-a schimbat. În ce privește reglementările, vreau să spun că propria noastră activitate de a vă sprijini și privește legislația emisiilor de CO2 de la automobile. Pentru prima dată am prezentat cifre cu privire la acestea pentru noi la automobile. Arată că automobilele noi în 2010 erau cu o cincime mai eficiente decât cu 10 ani în urmă. Deci, într-un deceniu am văzut niște îmbunătățiri Săptămâna următoare vom prezenta o actualizare finală pentru noi autovehicule pentru pasageri împreună cu Comisia. Ce nu o să ne arate sunt emisiile medii de CO2 de la automobile. Dar vreau din nou să spun și în raport diferența între uh, ciclul de test și cel din utilizare de la țeava de eșapament, ce se întâmplă în fabrică și ce se întâmplă în realitate. Și veți vedea în raport că sunt unele grafice foarte utile unde vrem să ajungem și care este unghiul de atac în ce privește situația de astăzi. Merită examinate și sunt în ultimul capitol. Ce sperăm este că această informare continuă în legătură cu progresul, deși acum e mai condensat din cauza cărții albe din partea comisiei. Vom intra într-un calendar, vom reveni la dumneavoastră să vă prezentăm o imagine doar cu privire la sectorul de transportul, ce se întâmplă în jurul lui. Cred că e extrem de important ca element nu doar pentru eficiența resurselor, ci diversele inițiative emblematice. Foarte parcurs vedem că sunt multe ținte. Întrebarea este dacă le putem îndeplini pe toate sau trebuie să insistăm pe unele. O să mă opresc aici, domnule președinte, și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Președintele, mulțumesc foarte mult. Doamna McGlade. Să începem cu domnul Groș de la PP. Uh, uh, da, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă, pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Cu siguranță vom avea nevoie de timp pentru a citi întregul document și cu siguranță vom avea întrebări specifice, însă deja am niște întrebări în ceea ce privește munca pe care o facem acum. În primul rând vreau să vorbesc despre cei 300 de kilometri despre care ne vorbește Comisia. Aveți dumneavoastră date în ceea ce privește împărțirea modală în diferitele țări? Aș dori să îmi răspundeți la această întrebare și apoi mai am o întrebare în ceea ce privește consumul energetic pe diferitele moduri de transport. Vorbim în, vorbim în cazul consumului de energie doar despre utilizarea autovehicului sau se ține cont și de producerea acestui autovehicul. Și apoi o altă întrebare din legă, are legătură cu domeniul maritim. Există diferențe la nivel european în ceea ce privește cerințele pentru nord și pentru sud. De ceva timp, colegii discută foarte mult despre navele în port și ce se întâmplă cu sănătatea oamenilor, cum, se, cum e afectată sănătatea oamenilor de acestea. Însă noi vorbim despre faptul că, au, um, că asupra climei au un efect foarte pozitiv. Și încă o întrebare despre e-mobilitate. Comisia își dorește ca în următoarele decenii să aibă loc evoluții foarte mari în ceea ce privește electromobilitatea. V-ați gândit de unde trebuie să provină acest curent pentru mobilitatea electrică? V-ați gândit dacă acest tip de energie ar putea să fie mai dăunătoare decât tipurile de energie pe care le avem acum? Și apoi o ultimă întrebare, dacă se face o legătură între modul de transport și folosirea pe persoană, adică o comparație între autobuz, automobil și trenuri. Porniți de la o ocupare totală a trenurilor sau nu? Ce fel de date folosiți când faceți aceste comparații? Aceasta a fost ultima întrebare. Mulțumesc! Thank you for the Mulțumim domnul Alcadraui din partea SCD. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei Megleid pentru introducerea făcută. Ne spuneați că, având în vedere mm, tendințele în trafic pentru 2050 trebuie să se crească, va crește foarte mult transportul de marfă. Aș dori să vă pun o întrebare în ceea ce privește mixul de măsuri care apar în Cartea Albă și despre atingerea obiectivelor de acolo. Cum evaluați dumneavoastră aceste propuneri? Care credeți că sunt esențiale? Care sunt cele asupra căruia trebuie să ne concentrăm atenția dacă ne dorim ca într-adevăr să există schimbări în ceea ce privește transportul? Există niște propuneri practice în Cartea Albă. Însă știm că foarte o mare parte dintre ele vor fi foarte dificil de implementat. Vorbim despre internalizarea costurilor externe, de exemplu. Am discutat despre acest subiect în Comisia de Transport în Parlamentul European. Așa că aș dori să ne spuneți câte ceva despre acest aspect. Și apoi, în al doilea rând, în legătură cu ceea ce spunea domnul Groș legat de cele 300 de kilometri. E foarte important atunci când vorbim despre traficul pe distanțe mari. Noi ne concentrăm și pe nivelurile de zgomot, de exemplu. există anumite obiective care pot fi atinse pe, ter- pe termen scurt. Cred că e important cum analizăm această situație, să vedem care sunt aspectele care vor duce la beneficii rapide. Însă vorbim și de anul 2050, deci avem și o perspectivă pe termen lung. Probabil puteți să ne faceți niște, niște sugestii și în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner, din partea liberalilor. Mulțumesc și eu doresc să îi mulțumesc doamne McLeod pentru informațiile pe care ni le-a furnizat. Și eu am observații și întrebări. În primul rând, am o întrebare. Da, întâi trebuie să studiem acest document, însă vreau să știu dacă există ceva în document legat de transportul inteligent o legătură între emisii și eficiență. Noi discutăm în Comisia de Transport despre tipul de transport inteligent și că acesta ar duce la o scădere a numărului de accidente și la o sporire a gradului de eficiență în ceea ce privește consumul de combustibil. Ar fi afectate, desigur, și emisiile. S-au făcut anumite cercetări, aveți niște cifre, ne puteți spune ceva? și apoi voi continua cele spuse de domnul Groș, emisiile provenite de la nave, acestea sunt importante, dorim ca acestea să scadă. Avem și cifre care ne spun că în 2050, în ceea ce privește transportul maritim, va trebui să existe un prag de doar 1,5% emisii. Însă foarte mulți ne spun că nu se va putea ajunge la acest obiectiv și că o mare parte din transport va fi transferați spre transportul rutier, dinspre cel maritim. Însă ce ne puteți spune? Există anumite tehnici de ce putem să ne folosim astfel încât să avem o abordare mai ecologică? Da, consumul de energie trebuie să scadă și în ceea ce privește transportul maritim. Cunoaștem în teorie toate aceste lucruri, însă trebuie să aibă și urmare practică. Apoi, cei 300 de kilometri, această graniță care a fost um, propusă, ne-am ocupat de ea, dar trebuie să ținem cont și de specificitățile regionale ar trebui să fie foarte clar, pentru 300 de kilometri revine un, procent, un anumit procent pentru, diferit, pentru transportul maritim sau feroviar, de exemplu. se trebuie să ținem cont dacă în acea regiune există asemenea tipuri de transport. Și un alt punct despre care nu s-a vorbit încă, în ceea ce privește mobilitatea urbană, aici se pot face foarte multe. Cred că Cred că se pot face multe în ceea ce privește transportul urban și transportul cu automobilul. Cred că aici putem lucra cel mai mult. Și intervin aici și bicicletele electrice. Nu ați spus nimic despre aceste biciclete electrice, probabil că ar fi o modalitate foarte bună pentru transportul în orașe. Ar putea să însemne un progres. Și de asemenea ar da și alte efecte pozitive, cum ar fi mai multă mișcare pentru cetățeni. Mulțumesc din partea verzilor, domnul Kramer. Da, mulțumesc și eu pentru informațiile primite. Cifrele despre care ne-ați vorbit sunt alarmante. Există niște obiective pe care probabil nu le vom putea atinge. Există anumite instrumente pe care fie nu le folosim, fie le folosim nu pentru scopul pentru care ar trebui. Apoi, concurența. Avem o concuren- concurență inegală care are efecte asupra mediului. Nu există destule impozite pentru anumite tipuri de transport și așa mai departe. 60% din fondurile din transport merg pentru transportul rutier, doar 20% pentru cele din transportul feroviar, așa cum ne a spus și dumneavoastră. Apoi, sunt finanțate proiecte false. Există cofinanțare europeană, de exemplu, pentru construirea unui, unui noi, unei noi căi ferate între Stuttgart și Ulm. Însă această cale ferată nu este potrivită pentru transportul de marfă. Și se mai investește într-un alt proiect foarte scump, tot așa pentru o cale ferată care nu poate fi folosită și pentru transportul de marfă. Așa că acest transport rămâne în continuare rutier. Trebuie să spunem că nu mai putem accepta așa ceva și anume să finanțăm lucruri care merg în direcția pe care nu ne-o dorim. Știm că avem un program de 10 miliarde de euro în ceea ce privește refacerea căilor ferate. Însă am putea să am putea să alocăm acești bani pentru transportul de marfă, 5,5 miliarde, de exemplu, pentru acest tip de transport. Vreau să spun că avem uh, instrumentele false și de aceea nu ajungem la obiectivele pe care ni le propunem. În ceea ce privește finanțarea, marile proiecte sunt cap de listă, însă pe nimeni nu interesează dacă vor fi făcute aceste proiecte sau nu, pentru că nu duc la scăderea emisiilor și acesta este obiectivul nostru. Apoi, mașinile electrice. De unde provine electricitatea? E un lucru foarte important, însă trebuie să se țină cont de producere, folosire și uh, Uh, reciclare. Trebuie să spunem că nu e un mod mai bun decât cel tradițional. Am spus că pot scădea emisiile mașinilor convenționale cu 25% dacă uh, ne folosim de tehnologiile pe care le avem. Apoi, ne-ați vorbit despre aceste mașini elect- automobile electrice. În Germania, până în 2020, se dorește se dorește scăderea cu 30 de hectare pe zi a transportului pe ciment. Un ultim punct pe care vreau să-l amintesc, Institutul, din, Institutul de la Heidelberg din Germania ne vorbește despre uh, faptul că sunt subvenționate, sunt subvenționat un anumit procent în ceea ce privește folosirea automobilelor. Eu nu am un automobil, dar există aceste subvenții pentru transportul cu automobile personale. Apoi, ne-ați povestit despre diferența dintre testare și folosire. Ce rețetă aveți dumneavoastră pentru a aborda aceste diferențe? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Megley. Doriți să răspundeți la această primă rundă de întrebări? Me... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru întrebările adresate. Dați-mi voie să încep prin a spune că această soluție cu 300 de kilometri reprezintă doar o parte din răspuns. Dumneavoastră ați spus foarte bine că există diferențe regionale și acestea ar putea împiedica realizarea proiectului. Unul dintre lucrurile care ținem foarte mult cont este legat de aspectele spațiale. Și, bineînțeles, biodiversitatea. Există în mod clar tot felul de dificultăți în legătură cu biodiversitatea și modalitățile de transport. Cu siguranță nu există o soluție bună la toate și uh, vom avea în vedere acest lucru. În ce privește utilizarea energetică, avem informații defalcate pe țară și pe modalități. Am tabele la dispoziție și dacă doriți să revenim, putem să le analizăm. Construcțiile însă nu sunt incluse și aici v-am răspuns și la întrebarea cu privire la construcția autovehiculului. Deocamdată nu este inclus întregul ciclu de viață, așa că cred că, da, e nevoie să ne dăm înapoi cu un pas, să vedem mai bine ce alte materiale, inclusiv materiale materii prime sunt uh, folosite la construcția de autovehicule și ce energie e folosită pentru a le genera. Există tot felul de probleme în legătură cu reciclare, reutilizare și întreaga durată de viață a vehiculului. Deci, energia se calculează în funcție de întreaga durată sau ar trebui să se calculeze în funcție de întreaga durată, nu strict de utilizare. În ce privește sulful din emisiile de combustibil, da, există mari diferențe între modul în care operează flotele în nord sau în sud, dar uh, trebuie să atragem atenția, să tragem semnalul de alarmă. În ce privește acidificarea, am uh, reușit să facem ceva, dar nu și în ce privește sulful. Sulful uh, în continuare afectează o serie întreagă de ecosisteme, are efecte nocive asupra apei, și vedem că expunerea la dioxidul de sulf, mai ales în zonele urbane, devine critică. Mai avem și ozonul și alte gaze, în combinație cu care sulful reprezintă un, um, un mix uh, mortal, practic. Nu putem uh, pur și simplu să bifăm uh, în mod superficial această problemă, ci trebuie să analizăm foarte în detaliu uh, efectele dăunătoare și nu putem să evităm uh, problema sulfului și să o lăsăm la o parte. În ce privește în special țările din nord, am mari îngrijorări în legătură cu nivelele înregistrate. Am publicat ieri uh, raportul privind calitatea aerului și acesta trebuie corelat cu cel privind transporturile. În ce privește electricitatea pentru e-mobilitate, ei bine, eu aș spune că astăzi modul în care țările răspund la nevoile energetice diferă foarte mult. Cele mai multe țări sunt pe calea cea bună, sunt în grafic pentru a-și îndeplini obligațiile și um, Sper să existe suficiente capacități la fiecare țară pentru a satisface cerințele de e-mobilitate în mediul urban. Problema se pune însă pe distanțele lungi și în ce măsură putem conta pe rețeaua pe care avem la dispoziție. Însă în zonele urbane vedem deja că există capacități care se dezvoltă rapid. Sigur, nu suficient de rapid pe cât ar trebui. Și acum revenim la problema stimulentelor și impozitării. Am încercat să venim cu uh, subvenții și am arătat faptul că ele sunt necesare în sectorul transporturilor. Acum uh, demarăm o nouă rundă de evaluare a subvențiilor. Noi uh, considerăm că ele sunt nocive pentru mediul înconjurător, deoarece nu există nicio îndoială că așa este și problema va rămâne oricum în discuție. Știu că um, deși se vorbește despre acest lucru la eficiența transporturilor, noi credem că e necesar ca Europa să treacă spre o economie mai eficientă din punct de vedere al resurselor. Dacă acest lucru înseamnă și o reformă fiscală, dacă înseamnă și, și impozite, asta sigur că depinde de fiecare stat în parte. Deocamdată purtăm discuții cu mai multe state membre care iau în vedere în mod serios reformele fiscale, inclusiv um, o transferare a poverii fiscale a impozitelor. Deci s-ar putea să vedem uh, că se întâmplă și acest lucru. Procesul este unul foarte dinamic, discuțiile sunt uh, dinamice și, după cum probabil știți, va fi nevoie să revedem problema impozitării, deoarece avem mai puțini oameni activi în câmpul muncii, avem mai mulți oameni care se pensionează și sigur că și ministrii de finanțe sunt destul de îngrijorați. Deci nu este o problemă ce ține doar de transporturi, ci în sens mai larg este vorba despre cum adunăm venituri în țările noastre. Am așadar informații uh, pentru fiecare țară, dar procentele pe care vi le-am dat uh, au fost uh, pentru întregul Europei. Ele oricum concordă cu ce se întâmplă în fiecare țară, nu există diferențe foarte considerabile. Pe viitor, toate calculele noastre în ce privește capacitatea totală, sunt destul de neclare. Nu știu, de exemplu, în ce procent vor fi uh, pline trenurile care vor circula pe viitor. N-am un răspuns. În ce privește măsurile și propunerile practice ca, um, ca mix de măsuri, e bine, aceste lucruri um, sunt uh, deja cunoscute. Am făcut acest lucru în pachetul de climă. Încercăm să propunem mai multe măsuri care să meargă în aceeași direcție. Una dintre măsuri privește o examinare realistă a tuturor măsurilor care deja există și să vedem dacă ele chiar oferă stimulente pentru a investi în uh, noi modalități. Și sigur trebuie să avem în vedere și perspectivele de mediu. În 2012 uh, vom examina întregul pachet de măsuri, fie că vin din direcția energiei, climei, transportului sau din în partea agriculturii, de ce nu, să vedem cum se pot ele combina și cum se completează și dacă există există investiții care sunt uh, făcute în mod greșit. Deci, uh, în următorul an vom avea o idee mult mai bună despre cum funcționează aceste măsuri uh, împreună. În ce privește poluarea fonică, da, avem niște câștiguri pe termen scurt și dacă astăzi mă ați întreba pe ce aș pune accentul, pe ce aș insista, cred că pe zgomot. Zgomotul este o problemă veritabilă, o problemă reală și endemică. Toată lumea este expusă la zgomot. Am dat cifra de 100 de milioane, dar cred că ea este mai mare. În orice caz, depășim estimările OMS și um, expunerea în doză mică este continuă. Nu știu cum uh, vom, uh, vom proceda, fie printr-o amenajare teritorială, fie prin uh, zone, nu știu cum vom face, dar în orice caz trebuie să facem ceva pentru că deja există un efect asupra populației. Și acum trebuie să revin la modul în care am preluat toate acele idei inteligente și sofisticate în legătură cu planificarea, cu amenajarea. Problema este că nu putem uh, face nimic re- retroactiv în uh, zonele urbane. Avem uh, foarte multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm um, și poate, de ce nu, bicicletele electrice pot fi o soluție. În ce privește ciclul de testare, în ultimul capitol al raportului există un tabel rezumativ care analizează diferențele dintre ciclul de testare și ciclul de funcționare. Probabil că dacă la testare avem o emisie de 100 de grame, la utilizare gramele sunt 140, deci o diferență de 40 e destul de dezamăgitoare. Ceea ce înseamnă că trebuie să ținem cont de diferențele dintre um, datele teoretice și cele din realitate. În ce privește amenajarea teritorială, în general, Nu știu dacă vom putea să facem acea reducere pe care o dorim în ce privește flota de vehicule. Deja numărul de vehicule pe care îl folosim actualmente are un impact foarte puternic. Este greu pentru mediu să absorbă poluanții din atmosferă, din sol. Și așa că plafoanele pe care le avem pentru um, poluare este, sunt foarte greu de respectat. Am făcut analize care ne arată că există zone în Europa în care nu ar trebui să mai construim, să nu mai construim suprafețe plane, dure. Deja suntem în, într-un punct critic și uh, schimbările climatice provoacă tot felul de evenimente extreme. Suntem vulnerabili ca populație. Mulțumesc. Președintele, mulțumim, domnul Cun. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vă mulțumesc pentru informațiile foarte interesante. Agenda, în Agenda 2020, dar și în Cartea Albă privind uh, mobilitatea pentru viitor, Comisia ne face niște propuneri foarte concrete. Uh, propuneri concrete, mai ales în ceea ce privește efici- eficientizarea energetică. Dacă cei 300, kilo, 300 de kilometri joacă un rol, dacă totul se poate realiza, dacă economia va reacționa altfel, ei bine, cred că nu putem să spunem acum. Însă cred că important e următorul fapt. Toate activitățile care sunt în desfășurare acum, în ceea ce privește scăderea emisiilor de dioxid de carbon, mai ales în ceea ce privește transportul, toate acțiunile trebuie să fie coordonate avem o directivă în ceea ce privește scăderea emisiilor de dioxid de carbon pentru autovehiculele mici. Am discutat și despre diferite modificări tehnice, dezvoltarea de noi tehnologii în ceea ce privește vehicolele. Ei bine, cred că e important ca toate aceste aspecte să fie coordonate unele cu celelalte. Important e că avem nevoie de niște statistici pentru fiecare, particip, pentru fiecare participant la trafic, să vedem exact care este consumul pe tonă, pe kilometru. E important să vedem și cum a arătat în ultimii 10 ani această dezvoltare, dacă a mers într-o direcție pozitivă sau nu. E nevoie de aceleași informații și pentru pasageri. Deci avem nevoie de o bază de la care să pornim mai să spunem pur și simplu, în ceea ce privește transportul energetic, s-a consumat mai multă energie, însă noi ne dorim să trecem de la transportul rutier la transportul maritim. Da, strategia este una bună, însă e nevoie de o analiză concretă. Apoi doamna Meister și domnul, Meissner și domnul Groș ne-au vorbit despre combustibil, cât ne, în ce măsură ne dorim ca aceștia să fie curați, ce putem face fără să ne bazăm pe transportul rutier. Apoi, dacă vorbim de 0,1% în ceea ce privește sulful, emisiile de sulf din combustibili, ei bine, ce putem face cu acestea? Ar ajunge să discutăm de un procent de 0,5% în cazul sulfului și să pornim de aici? Cred că sunt întrebări hotărâtoare resursele sunt tot mai puține, mai ales în ceea ce privește combustibilii fosili, deci e nevoie de noi dezvoltări tehnice. Pe acestea trebuie noi să le încurajăm. Cred că aici intră și economia și mediul. Vă mulțumesc, domnule. Duran. Mulțumesc, doamna Duran. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna, pentru cifrele și indiciile precizate, dar permiteți-mi, ascultându-vă, și având această discuție și toate celelalte de la comisia noastră, vreau să constat că suntem cu toții, dumneavoastră, noi și toți din sală, cu totul schizofreni. Pe de-o parte, încercăm să vedem ce putem sau trebuie să facem, ce măsuri să adoptăm, după cum spuneați în raportul dumneavoastră, pentru a optimiza cererea și în același timp lucrăm cu oferta și prin aceasta după cum se întâmplă în dosarul rețelor transeuropene, unde voința noastră ca actori în transporturi e de a elimina toate blocajele, dar asta înseamnă <clears throat> mai multe transporturi și, pe de altă parte, continuă. Dumneavoastră vorbiți de internalizarea costurilor externe și, în același timp, finanțăm fiscal anumite sectoare. În mod revoltător, sprijinim foarte mult transportul low cost cu avionul, conservăm scutiri fiscale pentru sectorul aerian în ansamblu. Cred că dacă nu acum putem spun, măcar între noi, și eu am fost ministra transporturilor și știu până unde realismul te obligă la anumite compromisuri, dar să acceptăm totul să spunem aici că suntem cu totul schizofreni, adică spunem una și facem exact opusul a ceea ce spunem. Trebuie să lucrăm nu doar asupra amenajării teritoriului, e-motorizarea, biciclete în orașe. Cred că sunt unele dintre puținele care chiar vine cu bicicleta la serviciu, dar nu asta e problema. Există măsuri urgente și necesare, dar modificarea completă a modelului, a modului în care se produce și se consumă, cum se lucrează cu privire la cerere și nu doar la oferta de transporturi pentru a amenaja mai mult uh, posibilitatea de a face față creșterii prin prețuri. Asta e când vrei să tratezi problema politică și nu tehnică în lumina nevoilor industriei de transporturi care sunt legitime, dar nu e singura care trebuie să poată decide și credem că avem nevoie de propuneri cu privire la cerere. Și eu acum o întrebare precisă în ce privește chestiunea cererii, vă gândiți să faceți propunere în ce domeniu, poate și dincolo de domeniul dumneavoastră de acțiune, dincolo de mediu, cum am spus, amenajarea teritoriului, chestiunea economiei? Se iese din uh, domeniul răsens al mediului și vorba de un modul de producție și consum care generează, să nu, mai mult sau mai puțin transport și de uh, Uh, dioxid de carbon și toate celelalte elemente negative legate și de schimbările climatice. Președintele, mulțumesc. Doamna McGlade, și eu aș vrea să spun câteva lucruri și aș avea niște întrebări. În primul rând, aș vrea să spun că între operatorii și utilizatorii de transporturi există un fel de concept pe bună dreptate sau în mod greșit că între transport și mediu transportul e văzut sau cei din transporturi sunt tipii răi de care se leagă toată lumea, ăștia sunt tot timpul atacați și mă întreb cum am putea să ne îndepărtăm de această atitudine. Mă uit la raportul dumneavoastră, pagina 43. Unii dintre membrii poate să fie foarte interesați de faptul că în al treilea alineat faceți o trimitere la ultimul deceniu. Cererea transportului de călători cu calea ferată a crescut cu 40%. Competitivitatea în căile ferate în Europa a fost ajutată de deschiderea pieții feroviare. Mă uit la colegi, mă întreb dacă ne-a scăpat ceva aici, pentru că noi, cu siguranță, nu credem că piața europeană a căilor ferate ar fi fost deschisă. Deloc, de fapt, am petrecut multe ore bătând aici cu pumnul în masă și certându-ne cu cei din căile ferate și comisia și spunând că ar trebui să facă mai mult pentru a deschide sectorul sau piața căi ferate. Deci, nu prea cred că suntem de acord cu analiza în acest uh, linie Și apoi spuneți că 25% din căile ferate de viteză mare. Bun, dar asta tot ne lasă cu restul de 75% de cale ferată convențională, care abia se mișcă. Și știți și din țara dumneavoastră și a mea că vasta majoritate de aici nici măcar nu e electrificată, e cu uh, locomotive diesel, uh, carburanți fosili și astea sunt problemele reale pe rețelele de căi ferate. Și vă întreb, când faceți aceste rapoarte, Uh, controlați, uh, verifică cineva să rămâneți cu picioarele pe pământ, să există un control realității, cum se spune în engleză. Și apoi o întrebare fundamentală pe care trebuie să vă pun. Poți să uh, câștigi la cine vrea să fie milionar sau doctorat? Se poate planifica așa ceva fără a reduce mobilitatea? Pentru că în Cartea Albă Comisia, în mod clar, pentru prima dată, spune că nu e vorba de a reduce mobilitatea și, desigur, i-a făcut pe unii să ridice din sprâncene și aici pun o întrebare fundamentală pentru utilizatori în special. Cei care sunt la volan uh, care merg 500 uh, de metri să ducă copilașul la școală, pentru că în fiecare tufiș sunt niște obsedați care vor să-i molesteze pe copii. Pe copii. Deci cum se poate face ceva fără a reduce mobilitatea? Și apoi, în ce privește aspectele fiscale, știu că Michael și Isabel întotdeauna aduc argumente. Michael, ani de zile, am dus argumente în ce privește aviația și impozitarea carburantului în aviație. Nu sunt atât de sigur dacă dumneavoastră ca organizație sprijiniți aceste idee sau nu o sprijiniți. M-ar interesa să aud părerea dumneavoastră în legătură cu impozitarea carburantului din aviație, pentru că vă puteți gândi. Știți de la sistemul de comercializare a emisiilor în Europa că noi suntem în linia întâi și ne costă foarte mult și nimeni altceva nu face nimic. Și uh, în legătură cu această reformă fiscală, a spus ceva costul relativ al uh, benzinei la automobile? Credeți atunci? În ce privește reforma fiscală, că e nevoie de o impozitare mai mare a carburanților fosili Adică primim mai mulți pentru banii plătiți. Știu că unii spun că nu, dar de fapt obține mai mult și credeți că există un argument pentru a-i face pe oameni să adere la acest concept? Că ar trebui să practicăm un ring fencing al veniturilor fiscale din transporturi și să le utilizăm pentru măsuri de, de transporturi durabile. Am întâlnit cu mulți miniștri a transporturilor care, cât timp sunt miniștri ai transportului, sprijină ideea, dar după aceea, când ajung miniștri de finanțe, le schimbă cineva chipul uh, din uh, ureche și din toate își schimbă atitudinea. Astea sunt întrebări fundamentale pe care trebuie să le punem. Dacă vrem să prezentăm oamenilor, să le vindem, între ghilimele, ideea, deci, ca Maica și Izabel, se chinuie să ne vândă această idee și acest argument că de fapt avem nevoie de transporturi durabile, fără a vă spune că nu mai poți să te duci cu avionul în vacanțe sau nu mai poți să mergi cu mașina unde vrei să te duci cu ea? Doamna Megley, mulțumesc foarte mult. O să încep cu schizofrenia, care a <clears throat> pus contextul. Ce vedem și nu e doar în transporturi, și la apă, și la toate resursele, această provocare între cerere și ofertă, echilibrul între cerere și ofertă în mod logic și rezonabil, ca și în alte domenii în societate. Ce aș spune este că gestionarea în domeniul pieții unde nu se recunoaște că e vorba de o lipsă de resurse, atunci prețurile nu pot fi corecte dacă în realitate nu tratezi problema penurie de resurse. Dar aici nu există o penurie de resurse. Sunt multe automobile, multe resurse. Pompăm și mărim oferta. Deci consumatorul nu primește semnalul potrivit și pare un fel de pedapsă uneori că încercăm să facem prea scump să cumpere opțiunea bună. Cred că aici e nevoie de o focalizare a reformei fiscale. Trebuie să recompensezi prin diverse mecanisme prin impozitare, prin stimulente. Ideea simplă, de fapt, că oamenii trebuie să fie recompensați făcând ceea ce trebuie. Lucrul de care avem nevoie este opțiunea de mobilitate de astăzi, ca să răspund și la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, pentru că eu cred că, într-adevăr, aspirațiile oamenilor din trecut au trebuit să dea puțin înapoi deja din cauza recesiunii și avem capacitatea de a avea uh, vacanțe la distanțe mari a fost deja redusă. Trebuie să vedem ce vrem să spunem cu mobilitatea în secolul al XXI-lea. Cred că argumentele de astăzi trebuie să ajungă la un nivel mai uh, sofisticat, dar în ciuda faptului că recesiunea aduce dezbaterea din nou în jurul uh, <clears throat> aspectelor financiare, trebuie să ne gândim și la securitate, la sănătate, deci nu doar să spunem că transporturile ecologice sunt prea scumpe. Cred că avem din potriva argumente pentru a facilita investiții în transporturi curate, alternative, e-mobilitate, planificare, amenajarea teritoriului urban inteligente. Sunt opțiuni poate dificile, dar nu vin doar din politici, trebuie să vină și dintr-o cerere socială și să explicăm consecințele a continua pe traiectoria de transporturi pe care o avem astăzi cu un anumit mix modal ca parte, ca parte a sarcinii noastre, nu doar partea statisticii utilizării energiei. Pentru că, într-un fel, e doar uh, o chestiune de ordin secundar pentru oameni. Aici ce vedem pentru a promova schimbările în societate. Dacă e bine pentru mine, mă ajută să trăiesc mai bine și e ceva ce să-mi pot permite ca bani. Deci trebuie să spunem că mobilitatea are multe niveluri accesibilitatea, faptul că îți permis ceva, deci cum e în sectorul, să zicem, e o zonă sigură de mobilitate. Uneori nu e chiar un drept fundamental, dar e aproape un drept uh, fundamental oamenilor să se poată deplasa. Dar există un strat al mobilității care ține de faptul că îți poți permite sau nu să plătești, de fapt ce spunem, la ce ne referim când vorbim despre mobilitate și în contextul urban pentru a asigura acea mobilitate. Cred că aici <clears throat> e o sarcină pentru planificare nu doar regională, ci să vorbim cu orașele, să existe niște etaloane la nivelul orașelor. Deci dacă ar fi să cer sprijin de undeva, ar fi să încercăm să ajutăm să se stabilească aceste <clears throat> standarde urbane, ce se întâmplă în locul în care, să zicem, trăiesc în prezent 75% dintre locuitori și revenim atunci la condițiile de mediu, calitatea aerului, zgomotul și accesibilitatea. Deși nu e o schimbare de paradigmă, e o schimbare de argumentație și e vorba de pune degetul pe rană unde putem avea mai mare eficiență împreună și asta cred că e în uh, contextul urban. La transportul pe distanțe mari, după cum am spus înainte, depinde foarte mult de regiune și trebuie să vedem care e calea cea mai eficientă pentru a deplasa mărfurile, dacă e pe căile de navigație sau pe transportul de marfă, calea ferată sau rutier, trebuie să recunoaștem ce avem și unde trebuie să ajungem. Nu vreau să evit întrebarea și să o amân la calendele grecești, ci revenind la chestiunea fiscală um, ceva ce văd oamenii care, un rezultat concret că plătesc pentru ceva unde văd că există o rentabilitate a investiției. Am văzut și în alte industrie, și în energie, unde literalmente infrastructuri care pică pe picioare, care au nevoie de investiții. Există argumente foarte solide că e nevoie de eforturi colective să stabilim o ordine de prioritate, care sunt infrastructurile care trebuie să se bucure de cea mai mare prioritate, să primească în primul rând cele mai mari beneficii. Un mesaj ar fi urgența anumitor probleme. 2020 uh, e foarte aproape, doar la 9 ani distanță. Nu prea avem timp să reconstruim niște parcaje. E un grad de urgență pe care vedem ca noi în analiza aceasta de a modifica țintele și care sunt rezultatele probabile și cum putem transmite publicului larg cetățenilor, să le spunem. Acum există niște priorități serioase pe care trebuie să le stabilim în cadrul reformei fiscale. Deci ieșim din anumite tipare mentale, domnule președinte, și vreau să spun industriilor cu care lucrăm că semnalul de preț nu te duce întotdeauna unde vrei să ajungi. E nevoie și de alte semnale care să fie consolidată. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Megley. și pentru că ne-ați prezentat raportul și pentru că ați răspuns la întrebări și la comentariile deputaților și aș vrea să o aplaudăm pe invitata noastră. Deci, încă o dată, mulțumesc foarte mult și am instrucțiuni stricte să o ajutăm pe doamna Merglei să prindă trenul de 10 și jumătate. Vă mulțumesc tuturor, dragi colegi, pentru cooperare și vă mulțumesc că ați venit. Ok, thank you. Ok, colleagues, we next is the commissioner. Bine, dragi colegi, urmează schimbul de opinii cu doamna comisar, nu este încă în sală, așa că vom lua o pauză de 5 minute, nu plecați, iar apoi doamna comisar Hidegard va fi alături de noi. Okay, colleagues, can I reconvene the meeting and, and... Stimați colegi, redeschid reuniunea noastră. Eu urez bun venit doamnei comisar Connie Hedegaard, comisar pentru combaterea schimbărilor climatice. Avem aproximativ, aproximativ o oră la dispoziție, doamnă comisar. Așa că vă voi da cuvântul acum pentru aproximativ 10 minute să ne faceți o introducere și apoi cu siguranță membrii vor avea niște întrebări interesante pentru dumneavoastră. Mulțumim că ați venit, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem șansa să avem dialoguri bilaterale Înainte m-am întâlnit cu o parte din distinși membrii ai acestei comisii, însă niciodată cu întreaga comisie, așa că vă mulțumesc pentru această ocazie. Din punctul meu de vedere, din portofoliul meu, este foarte important ceea ce facem în domeniul transportului. Transportul e a doua cea mai mare sursă de emisii de gaze cu efect de soră în Uniunea Europeană. Sectorul e responsabil cu, de un sfert din toate emisiile. Transportul rutier este Principala sursă, cam 70% din emisiile din transport sunt acoperite de acesta. După cum probabil știți, foaia de parcurs a Comisiei pentru o economie decarbonizată până în 2050 arată faptul că emisiile din alte sectoare se află în scădere și scad începând cu anii 1990. Însă lucrurile stau invers când vine vorba de transport. În cazul transportului am cunoscut o creștere constantă în acest sector, e sigur că uh, starea, de fapt, până ca lucrurile să rămână cum au fost până acum, nu e un uh, scenariu realist. E nevoie de acțiune în sectorul transportului dacă ne dorim ca în Uniunea Europeană să ajungem la obiectivele propuse în ceea ce privește scăderea emisiilor. Scăderea emisiilor în transporturi e o parte esențială din strategia noastră climatică. De aceea trebuie să spun că mă bucur foarte mult că Comisia pentru Transport își dorește să fie ambițioasă în ceea ce privește reducerea emisiilor în transport în legătură cu Cartea Albă a Comisiei. În Cartea Albă a Comisiei am adăugat la obiectivele care existau deja și niște obiective indicative, niște ținte intermediare pentru 2020, 2030, 2040 adică o reducere cu aproximativ 20% a emisiilor față de nivelul ca, la care era în anul 2008 și asta pentru anul 2030 este mai puțin decât uh, obiectivele pentru alte sectoare, însă vedeți că recunoaștem aici faptul că în acest sector se vor simți diferitele transformări, inovații pe termen scurt. Și acestea sunt cifrele pe care le considerăm realiste pentru 2030. Dacă Parlamentul European sprijină acest obiectiv și apoi o scădere cu 60% în 2050 față de 1990, atunci analiza noastră ne arată că aceasta este un obiectiv eficient din punct de vedere al costurilor pentru acest sector. Pentru alte sectoare se află undeva mult mai sus. Dați-mi voi acum să mă concentrez pe ceea ce se poate face pe termen scurt. Aș dori să subliniez trei, politi- trei inițiative politice concrete asupra cărora lucrează serviciile noastre. În primul rând, despre emisiile din sectorul maritim creșterea emisiilor în sectorul maritim este cea care subminează eforturile Uniunii Europene de a reduce emisiile totale. Între anul 1990 și 2007, în Uniunea Europeană, în total, s-au redus emisiile cu 380 de milioane de, ton de tone de dioxid de carbon. Însă, o creștere a emisiilor în sectorul maritim este de 400 de milioane de tone. Deci vedeți că această creștere a afectat foarte mult eforturile noastre. Această tendință nu mai este durabilă. Sunt afectate toate sectoarele Uniunii Europene. Potrivit cifrelor Organizației Internaționale Maritime, operațiunile tehnice ar putea să ducă la următoarele, să se economisească costurile combustibililor și vorbim de niște sume foarte mari, de miliarde de dolari. Deci vorbim despre niște câștiguri foarte importante pentru sectorul maritim în cazul în care se iau măsuri de eficientizare energetică comisarul pentru transport, Calas și eu ne-am întâlnit cu părțile implicate din sectorul maritim. Așa cum știți, Parlamentul European a întrebat Comisia următoarele. Dacă nu există progres în sectorul maritim până la sfârșitul anului, atunci ni s-a cerut să venim cu o propunere care trebuie să fie următorul pas la nivel european. Am avut trei întâlniri foarte interesante cu uh, întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți din transportul maritim sau diferite ramuri ale acestui sector. Acolo s-a spus foarte clar că există undeva o greșeală pe piață. Se pot câștiga foarte mulți bani, dar nu se știe ce trebuie să se facă pentru a se ajunge la aceste sume mari de bani. Așa că ne gândim la oportunitățile care există în acest sector. Ne dorim ca programul propus să fie unul mult mai ambițios. Însă vorbim deja despre anul viitor, până când vor fi gata evaluările de impact, până când vor fi încheiate discuțiile, iar apoi vă vom prezenta următorii pași. Însă opțiunea pe care o preferăm noi este cea care e de fapt o soluție globală. Un al doilea punct pe care țin să-l menționez. Pregătim o revizuire a legislației în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon uh, de la autovehicule. E foarte important să ținem cont de ele dacă ne dorim să reducem emisiile. În Cartea Albă spune, spunem că Scăderea acestor emisii e foarte importantă pentru întreaga abordare. Știți că există regulamente care prescriu care sunt pragurile pentru aceste emisii. Vreau să spun că legislația funcționează. Emisiile în cazul autovehiculelor personale scad uh, mult mai repede de când s-au ceru, ceru, introdus aceste standarde obligatorii. Aceste emisii s-au redus cu mai mult de 20 de grame din anul 2010. Între 2000-2006 această reducere era doar de 10 grame. Deci cred că aceast, putem spune că această tendință pozitivă continuă. Industria constructoare de mașini se află pe calea cea bună, iar emisiile de dioxid de carbon pentru 2050 sunt la un prag de 130 de grame. Pentru anul 1900, 2020 e de 120 de grame. Cred că sunt niște ținte realiste. Industria ne-a spus că majoritatea companiilor de automobile din Europa vor reuși să ajungă la uh, obiectivul pentru 2015 în 2012. Deci deja lucrurile s-au pus în mișcare. E un lucru pozitiv, pentru că dacă noi ne dorim să facem ceva, observăm că se fac și inovații. Există două revizuiri legislative care merg în paralel, însă cele legate de autovehicule sunt mai avansate. rezultatele cercetărilor făcute acum vor fi incluse în evaluarea de impact pregătită de Comisie pentru sfârșitul anului viitor. Ne dorim să se reducă emisiile de carbon de la autovehiculele de mare tonaj. Acestea sunt, de fapt, cam 26%, sunt responsabile pentru 26% din emisiile din transport în Uniunea Europeană. Deci vorbim de un procent destul de mare. și de asemenea reprezintă 5% din totalul emisiilor de dioxid de carbon în Uniunea Europeană. Cererea pentru transportul de marfă este în continuă creștere, iar transportul rutier are partea cea mai mare. Reducerea emisiilor autovehiculelor de mare tonaj e un um, obiectiv esențial pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește reducerea totală a emisiilor. Dacă nu se iau acțiuni rapide, atunci emisiile de dioxid de carbon vor continua, vor continua să crească chiar dacă se face ceva în domeniul autovehiculelor de mare tonaj. Comisia a spus că va veni cu o strategie mai specifică pentru a reduce, reduce emisiile și în ceea ce privește camioanele și în ceea ce privește autobuzele. Noi dorim să prezentăm o strategie în acest sens în anul 2013. Și aici am început deja consultările cu părțile implicate. Însă implementăm și legislația existentă. Și una dintre aceste legislații s-a bucurat de multă atenție în ultimele săptămâni. Domnule președinte, sper că îmi permiteți să vă spun câte ceva despre includerea aviației în sistemul de comercializare a emisiilor ETS. Comisia a căzut de acord cu mare majoritate, atât în Consiliu cât și în Parlament, s-a decis ca țările terțe, conduse de Statele Unite ale Americii au, tot, au pus presiune asupra Uniunii Europene în ceea ce privește această legislație. Toate companiile aeriene care au operațiuni majore în interiorul și în afara Europei s-au conformat acestei legislații. Această legislație este respectată de toată lumea. Câteodată vedem declarații foarte hotărâte în presă, dar trebuie să știm că, de fapt, legislația este respectată. A fost respectată până acum. Probabil cum ați Probabil ați văzut părerea avocatului uh, Curții Europene de la 6 octombrie, în care s-au respins toate plângerile depuse de companiile aviatice americane. Nu există niciun fel de contradicție cu decizia luată de ICAO în 2004. ICAO a spus că cel mai bine pentru acest sector ar fi să existe un sistem de comercializare a emisiilor și au spus că se poate începe cu un asemenea program de comercializare a emisiilor la nivel regional. Apoi ni s-a spus din partea Statelor Unite că este încălcată Convenția de la Chicago, că Ni s-a spus că această legislație europeană va fi extratorială și toate acestea nu sunt adevărate. Deci, avizul inițial al Curții Europene a fost foarte, foarte clar. Se pare că acum cei împotriva acestei legislații își slăbesc poziția doresc acum să ia o altă abordare și anume să crească presiunea politică. Este foarte important ca noi, Uniunea Europeană, să rămânem fermi. Vorbim de o legislație nediscriminatorie, trebuie să fie foarte clar acest lucru și trebuie să spunem clar că nu ne dorim să modificăm această legislație și Consiliul și Parlamentul au fost informate asupra stadiului actual al discuțiilor, sprijin această abordare europeană. Săptămâna trecută, la reuniunea ICAO, a avut, uh, am primit un sprijin puternic european în ceea ce privește această legislație. Cred că este foarte important să ținem cont de următorul fapt. Probabil nu e o surpriză foarte mare. De mulți ani ne dorim să existe o reglementare globală în acest domeniu. Până acum nu s-a înregistrat un succes. Dar acum ne gândim să începem de la nivel regional, dar să existe și măsuri echivalente, alții să poată lua pe calea lor. Însă nu trebuie să ne surprindă faptul că există interese foarte mari la mijloc. Vreau să clarific câteva aspecte pentru dumneavoastră. Cu siguranță aveți foarte multe întrebări. În primul rând, important e proporția ceea ce facem. Dacă analizăm presa, de multe ori suntem confuzi, pentru că eu, de exemplu, văd cifre venind din partea Statelor Unite și se vorbește de un cost de 50 ceva de dolari pentru o călătorie. Realitatea următoare, dacă facem un zbor de la Londra la New York, costul pentru pasager va fi undeva la 1,5 euro. Dacă vorbim de o distanță Frankfurt-Beijing, vorbim de o sumă de 2 euro. Da, ați putea spune că aceste sume sunt ridicole, sunt atât de mici, dar măcar proporția trebuie să fie bună. De ce e costul pentru pasageri atât de scăzut? Pentru că în legislația care a fost sprijinită și de Parlamentul European, 85% dintre subvențiile date sunt date gratuit în primul an și apoi un alt procent gratuit în al doilea an pentru companii. Ce e foarte important să știm exact care sunt proporțiile. Am auzit următoarea motivație. Această problemă va fi una foarte mare pentru că companiile aeriene vor, începea să se vor începe să se redirecționeze spre Emiratele Arabe Unite sau și așa mai departe. Eu nu cunosc pe nimeni care își permite un uh, bilet de la Beijing la Frankfurt și care pentru a economisi 2 euro va fi de acord să, să aibă o oprire altundeva în lume. De ce stau lucrurile așa? Dacă am face o legislație doar pentru spațiul nostru aerian, atunci foarte multe emisii din sectorul aviatic nu ar putea fi incluse în niciun fel de legislație internațională, pentru că o mare parte a spațiului aerian se află deasupra mărilor și oceanelor, nimeni nu ar răspunde de acest spațiu și atunci companiile aeriene ar avea niște rute foarte ciudate pentru a evita să survoleze spațiul de deasupra Europei. Acestea sunt motivele pentru care cele trei instituții au fost de acord cu legislația așa cum arată ea astăzi. Și un ultim punct, ar trebui să știți că avem un dialog foarte bun cu multe țări în ceea ce privește măsurile echivalente. Nu vom spune nimănui ce să facă în sectorul aviatic. Avem asemenea dispoziții în legislația noastră. Dacă există măsuri echivalente, atunci acestea sunt o bază pentru dialogul cu statele terțe. Dacă aveți măsuri echivalente, atunci puteți beneficia de scutiri când aterizați în Europa. Deci nu spunem nimănui ce are de făcut. Cred că unul dintre cele mai interesante lucruri din acest domeniu e următorul. Putem vedea ce se întâmplă, de exemplu, în China. China se gândește acum dacă să își propună niște obiective sectoriale pentru sectorul lor aerian. Ați văzut uh, o parte din aceste informații în media, însă mai sunt și alte acțiuni. Uniunea Europeană nu doar are dorința de a lucra asupra unui cadru legal, cadru legal global, ci chiar a început să lucreze la acesta. ICAO ne spune doar ceea ce nu își dorește. Ar fi interesant dacă ICAO ar, începea să, ar începe să lucreze la acest uh, regulament global în domeniul aviatic. Domnule președinte, în final vreau să spun câte ceva despre infrastructurile de transport, rețele de transport inteligente și interconectate. E nevoie de ele pentru piața unică europeană și pentru a ajunge la țintele pe care ni le-am propus în ceea ce privește mediul. Rețelele de transport sunt foarte importante în decarbonizarea economiei Europei și vorbim pe termen lung, vorbim de anul 2050. Știți că sunt foarte importante și pentru a asigura creșterea în Europa. Deci noi trebuie să vedem cum putem să combinăm aceste două aspecte. E foarte important ca bugetul european să contribuie la decarbonizarea sectorului transportului. Acestea sunt punctele cheie ale propunerii Comisiei. 20% din buget ar trebui să contribuie spre combaterea schimbărilor climatice. acest buget european trebuie să se alinieze obiectivelor din strategia Europa 2020 și pentru a ajunge la o economie cu emisii scăzute de carbon. În domeniul transportului s-ar putea face foarte multe în ceea ce privește trecerea de la transport rutier la alte moduri de transport. Cred că ați văzut deja pachetul nostru privind in infrastructura, ați văzut ce fel de schimbări ne dorim. Nu trebuie să sprijinim doar um, deschiderea de noi autostrăzi, ci mai există și alte aspecte de care ne putem folosi din fondurile structurale. Trebuie să investim în modernizarea economiilor și asta pentru a ajunge la creștere și crearea de noi locuri de muncă. Noi propunem aici să se folosească fondurile structurale și aici se reflectă ambițiile noastre. Domnule președinte, ce încercăm noi să facem în comisie? Noi încercăm să trecem peste portofoliile obișnuite. Nu putem împărți lucrurile transport aici, planificare aici, transport aici, creștere aici și energie într-un al cincilea pilon. Nu, Trebuie să știm cum ne putem folosi de toate acestea astfel încât efectul să fie maxim, chiar dacă resursele sunt limitate. Acesta e lucrul pe care ne dorim să îl atingem și sperăm că Parlamentul ne va sprijini. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Commissioner. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar! În continuare am să dau cuvântul coordonatorilor. Avem la dispoziție 35-40 de minute abia, deoarece doamna comisar trebuie să meargă și la comisia I3. Am să vă rog, dec, deci, să fiți cât mai conciși și uh, nu vreau să aveți conversații între voi, stimați colegi, chiar dacă nu sunteți de acord unii cu alții, păstrați-vă părerile pentru dumneavoastră. Încep cu domnul Groș. Comisar. Da, mulțumesc, doamnă comisar, domnule președinte. Vă aflați aici într-o comisie unde cu toții știm cât de important e transportul din punct de vedere economic. Unii uită câteodată acest aspect. E de asemenea o mare provocare pentru mediu transportul. Măsurile pe care le-am sprijinit în ultimii ani felul în care arată acum Cartea Albă, toate acestea duc spre o mai bună coerență, un echilibru mai bun între aspecte care nu ar trebui să fie să se bată cap în cap. Însă e clar că pentru dezvoltare avem nevoie de, de niște regulamente. Nu vreau să intru în toate detaliile, însă vreau să spun următoarele. Orientarea și procesul legislativ – dacă dumneavoastră credeți că acestea trebuie să meargă în, uh, pe calea stabilită, vorbim despre anul 2050, să, să încercăm să ne imaginim că, că suntem în acel an. Există alții de aici care au fost prezenți și când s-a discutat despre Cartea Albă în 2000. Trebuie să ne întrebăm atunci de ce nu s-a ajuns la țelurile propuse. Mai e nevoie și de finanțe. Acestea sunt foarte importante. De aceea, acest aspect al uh, finanțării, al impozitării fiscale este foarte important. Importante sunt și cercetarea și dezvoltarea. În domeniul mediului și mai ales când vorbim de acest pachet și despre transport, vedem uh, care este procentul care se pune pe cercetare. Cred că aici lipsește coerența. Și coerența este foarte importantă. Trebuie să asigurăm o coerență crescută, în primul rând, la nivel european. În domeniul mediului se poate investi foarte bine, mai ales uh, când vorbim de principiul cel care poluează plătește. Trebuie să discutăm despre acest subiect și să îl prezentăm corect. Să spunem că finanțele pe care le colectăm merg uh, mai departe în, și în transport și să fac anumite lucruri cu ele. Apoi, tot despre coerență. Vorbim despre cerul unic european. Știm că punerea în aplicare a acestei legislații, care a trebuit, trebuie să apară foarte repede în anul 2012, duce la o economisire de 20 de procente. Cred că merită să acționăm așa. Vorbăm, vorbim de nis, despre niște decizii politice și nu economice. Trebuie să punem mai multă presiune atunci când vorbim despre aceste subiecte, dacă ne dorim să ajungem rapid la rezultate. E nevoie de coerență și în interiorul Comisiei. Nu vreau să intru acum în detalii. Însă este foarte important ca și în afara comisiei să se știe foarte clar dacă chiar ne dorim să sprijin, chiar își doresc să sprijine această politice, politică, dacă intermodalitatea este într-adevăr o soluție bună. Trebuie să știm dacă anumiți comisari cred că nu aceasta e soluția și trebuie să fie abordate alte căi. E important să știm că Comisia este foarte hotărâtă. E coerența pe care ne dorim să o proiectăm și în exterior. Și acum un ultim subiect. Dacă luăm decizii, dar așteptăm până în ultimul moment când apar probleme, iar apoi, în ultimul moment, ne răzgândim cum s-a întâmplat și în cazul lichidelor. Probabil cunoașteți mai puțin acest subiect, dar avem deja experiență în, acest, în această comisie când am spus foarte clar punerea în aplicare a acestei legislații stă în felul următor. Dacă anumite state membre nu vor dori să o implementeze, atunci pur și simplu se va prelungi termenul până se va ajunge la alte măsuri. Noi nu ne dorim să ajungem și în acest caz la asemenea conflicte. Conflicte cu America, cu alte țări. Trebuie să evităm o asemenea situație. Nu vorbim doar despre mediu, vorbim și despre credibilitatea Comisiei și despre credibilitatea Parlamentului. Vorbim de un, domeniu foarte, de un domeniu foarte sensibil și dacă această situație se va repeta, atunci pot să vă spun următoarele. Putem să avem discuții bilaterale între Europa și alte țări, dar de fapt, nu vor duce la nimic. Pentru că noi, dacă decidem ceva și dumneavoastră nu sunteți de acord, atunci noi ne vom revizui poziția. De aceea, țin să vă rog ca, dacă doriți să continuați pe aceeași cale împreună cu Consiliul, atunci să nu faceți niciun pas înapoi. Urmează domnul Alcadrovi din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul comisar, pentru introducerea pe care ne-ați făcut-o. Vreau să reiau ceea ce a spus colegul Groș și uh, să nu uităm că avem uh, legislație în stadiu de proiect pe care trebuie să o aplicăm. Multe state membre au rămas în urmă cu punerea în aplicare. De exemplu, în ce privește cerul unic european, știm care e situația. Deși ar fi putut fi un domeniu care să genereze creștere considerabilă și să aducă beneficii pentru sectorul european, iată că încă nu se întâmplă. Am o întrebare în legătură cu propunerile practice pe care ar trebui să le așteptăm în următoarele câteva luni. Mă gândesc la standardizare în sectorul maritim și la autoturisme. Mm, și, desigur, mm, vehicule utilitare și camioane. Știu că acestea sunt incluse. Cred că unul dintre cele mai mari avantaje ar fi uh, pe termen lung, adică resursele de transport ar trebui folosite în alte feluri, adică să existe o intermodalitate, o deplasare cu alte modalități mai eficiente. Sigur că asta ar însemna probabil și modificări sau schimbări structurale dureroase. Întrebarea este, deci, cum vedeți rolul dumneavoastră în acest sens? Ce fel de realizări ați putea obține pe termen lung și pe termen scurt? Sunt uh, de acord cu obiectivele pe termen lung, bineînțeles, însă termen lung înseamnă 2050. Noi uh, cu toții am dorit să vedem că obținem beneficii tangibile înainte de această dată îndepărtată. Aceasta a fost prima întrebare și a doua întrebare se referă la sistemul de comercializare cu emisii în domeniul aviației. Știu că există deja un acord, am votat, și din punct de vedere juridic, noi avem dreptate. Dumneavoastră ați subliniat acest lucru. Ați spus însă că trebuie să ne pregătim pentru ceea ce urmează, pentru că această batalie nu este doar una juridică, ci și una politică. Problema este că ne-au mai rămas doar două luni până la îndeplinirea termenului. Termenul uh, pe care îl conveniserăm și știm că Congresul American a reacționat foarte categoric uh, împotrivă. Cum vedeți dumneavoastră toate aceste amenințări? Considerați că ele ne vor împiedica să obținem ceea ce ne-am propus sau pur și simplu adaugă o presiune suplimentară. Sau, uh, știu eu, uh, este pur și simplu o nouă fază a războiului comercial, ceva în acest sens? Deci, știu că trebuie să luăm decizii, dumneavoastră trebuie să vă folosiți de puterile de persoasiune pe care le aveți, mai ales în ce privește țările terțe. Avem legislație, dar trebuie să avem și un efect știu că dumneavoastră luați măsuri pentru situații de urgență, pentru a încerca să dezamorsați tensiunile crescânde. Însă, ce veți face dacă problemele vor continua să existe? Ce veți face începând cu 1 ianuarie? Mulțumim, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și doamnei comisar pentru ce ne-a prezentat. Da, aveți dreptate. Să începem de aici. Da, nu putem vorbi aici despre mediu, aici despre producție, acolo despre transport. Nu, totul trebuie să meargă mână în mână. Câteodată, în practică, e mai greu, însă dacă ne dorim să ajungem la obiectivele legate de mediul, de mediu, atunci trebuie să vedem ce se poate face în diferitele domenii. Transportul e foarte important pentru piața unică, ne-a spus deja colegul Groș, nu se poate fără el, e nevoie de finanțare, câteodată finanțele pot fi uh, curată, câte, pot, pot să ajute câteodată, nu e de ajuns pentru un transport ecologic. Însă trebuie să vedem pe anumite distanțe ce fel de alternative avem pentru un transport mai ecologic. Însă și producția joacă un rol foarte important. Acum se fac foarte multe în ceea ce privește țelul final și anume ca transportul să fie mai economic. Și vorbim aici despre noi materiale, noi materiale pentru mașini, pentru avioane. În cadrul avioanelor se folosesc materiale mai ușoare în construcție, astfel încât să scadă emisiile, pentru că va fi nevoie de mai puțin combustibil. Deci trebuie să căutăm combustibili alternativi. În cazul navelor nu sunt folosite aceste alternative trebuie să încercăm să vedem totdeauna care este soluția optimă în toate domeniile. Însă aici vorbim foarte mult de infrastructură, foarte multe aspecte trebuie luate în considerare. Există nave cu emisii zero care sunt deja construite, însă e nevoie și de o infrastructură adecvată pentru acestea. Și acum câteva aspecte generale. Da, trebuie să ținem cont de diferitele aspecte. Cred că și dumneavoastră faceți acest lucru. Ne-ați vorbit deja despre ce fel de abordare e nevoie pentru politica de mediu și mai ales când vorbim de transport. Mai am două puncte. Primul e următorul, în ceea ce privește sistemele, rețelele de trafic inteligente. Da, se pot face foarte multe astfel încât traficul să fie mai eficient, să fie evitate blocajele. Însă, pentru toate acestea e nevoie și de finanțele adecvate. Totul costă. Trebuie să pregătim infrastructura. Știu ce se întâmplă în Germania, ce se întâmplă pe acele autostră, autostrăzi unde există anumite sisteme inteligente. Într-adevăr, unde sunt uh, semnalate din timp blocajele, da, se știe și se consumă mai puțin combustibil. Apoi, la noi s-a discutat foarte mult următorul aspect. Da, în primul rând, ICAO trebuie să se asigure că în domeniul aerian vom avea o scădere a emisiilor. Însă, ceea ce, da, ceea ce se dorește în Europa acum e foarte corect și anume să existe acest sistem de comercializare a emisiilor și pentru sistemul aerian. Însă, în Germania, guvernul german va, va sprijini acest proiect doar dacă nu va fi afectată concurența. Însă, ce se va întâmpla în cazul în care China nu este de acord sau în cazul în care în SUA SUA uh, și, uh, nu ni se va alătura și cam așa stau lucrurile. Ce ne puteți spune? Mulțumim. Urmează doamna Foster din partea conservatorilor. Mulțumesc. Bun venit, doamnă comisar. Îmi pare bine să vă vorbind despre proiectele de infrastructură și uh, am avut oricum plăcerea să vorbim uh, cu ceilalți colegi la reuniunea de acum câteva luni cu privire la infrastructurile aeriene. Știm că infrastructura joacă un rol cheie în transport. Dar uh, pentru că nu avem cu toții, uh, nu avem de fapt suficient timp la dispoziție, am să mă refer punctual la schema de comercializare a emisiilor. Să fiu sinceră, Doamna Hedegaard n-a fost aici atunci când ea a fost introdusă și temerea mea este următoarea. Eu atunci nu făceam parte din Parlamentul European, lucram uh, pentru o companie și atunci când uh, s-a inclus și aviația în această schemă, în acest sistem, a devenit foarte clar, din mai multe motive, că urma să fie foarte greu, deoarece se impune un fel de impozit, nu o simplă taxă. Noi, Uniunea Europeană, avem uh, acum ocazia să impozităm, practic, companii din state terțe și alte companii decât cele aviatice. Nimeni, din câte știu eu, nu este însă surprins că acest lucru nu a reușit. Eu, uh, când am uh, eu am mai avut uh, parte de um, astfel de scandaluri, de astfel de inițiative nefericite, pentru că nu e vorba doar de America. După ce Comisia a prezentat propunerea Hashkit, au uh, apărut tot felul de reacții din partea mai multor țări, zeci de țări, care s-au declarat împotrivă. Deci îmi pare foarte rău, doamna Hedegard, că vă consumați atâta efort, atâta timp, dar americanii nu sunt de acord cu noi. Cred că nimeni de la DG Mediu nu este surprins de rezultatul acestei inițiative. Dumneavoastră încercați să apărați aici uh, imposibilul. Acum s-a ajuns la un punct în care dumneavoastră credeți în propria dumneavoastră propagandă. Noi, cei din Uniunea Europeană, nu avem dreptul să dictăm celorlalți ce să facă, pentru că atunci, în cazul în care ei iau măsuri uh, echivalente, ce rămâne de făcut? Dacă și China, dacă și America și alții fac la fel, dacă Uniunea Europeană primește represalii din partea Braziliei, ce o să facă? Deci, nu este vorba doar despre America. Dacă îi ascultați pe cei din China, să știți că și Rusia, și China, și Brazilia, și India, și alte țări din Uniunea Europeană, poate că vă spun pe față ceva uh, destul de, de soft, așa, dar să știți că atunci când dumneavoastră nu sunteți de față, sunt foarte vehemenți. De fapt, nu are nimic de a face cu mediul. Are de a face cu strângerea de venituri, de taxe. Eu nu mă supăr dacă se introduc uh, măsuri uh, rezonabile pentru a combate poluarea, dar nu acesta este scopul aici. Una e să ai un uh, sistem de comercializare de emisii cu un sistem fix, dar nu acesta este ceea ce doriți dumneavoastră. Și ca să închei, eu sunt din Marea Britanie și îmi reprezint electorii și companiile din Marea Britanie. Așa că vă întreb, în această calitate, de ce sau cum, uh, începând cu 1 ianuarie, pentru că nici nu știm, de fapt, dacă va începe la 1 ianuarie, nu știm câte luni va dura până când cineva va plăti ceva, de ce naiba noi în Uniunea Europeană ar trebui să sprijinim un sistem care impune taxe unor companii care încearcă să fie competitive la nivel global? Vă dați seama că aceste taxe se vor repercuta asupra tuturor, începând cu IMM-uri, cu sectorul de producție și cu turismul. Deci, nu putem spune pur și simplu autistic că totul va fi bine. Nu, nu va fi bine. Vreau să știu, doamnă comisar, care este planul de rezervă. Mama. Domnul Kramer. Ja, uh, ich bedanke mich auch. Mulțumesc și eu pentru prezentare și vreau să am o poziție contra. Însă, într-un punct aveți dreptate, doamnă Foster, în ceea ce privește fiscalitatea. Ceea ce privește fiscalitatea în domeniul aerian, aceasta este asocială, ca să spun așa. E inacceptabilă, pentru că an de an cetățenii europeni uh, au de plătit 30 de miliarde de euro pentru acest domeniu și îi plătesc acești cetățeni care zboară o dată sau de două ori pe an. Cei care profită sunt de fapt managerii și ceilalți care de fapt au oricum destui bani. Acest sistem de emisie a fost acceptat de uh, companiile aeriene doar pentru că va exista uh, impozitarea pentru cherosen. E, vorbim de o sumă de un euro, adică un pic mai scumpă decât uh, sistemul de comercializare a emisiilor. Bun, dacă lucrurile se vor întâmpla așa, ce veți face? Veți, veți spune, da, plătiți un impozit pentru cherosen, atunci vom vorbi despre convenția de la Chicago. Combustibilul care este deja în rezervor într-un zbor care vine spre Europa, pe acesta nu se mai poate plăti acest impozit. Da, cred că puteți cred că dacă va exista așa ceva la nivel european, atunci toate companiile vor tăcea, pentru că vorbim de ceva ce le va costa mai mult decât sistemul de comercializare a emisilor. Însă dacă vom reuși cu toții să fim uh, de acord, putem atunci să introducem această legislație. Să ne gândim acum și la companiile de energie și ce s-a întâmplat în cazul lor. Se așteptau la total altceva. Faptul că acest sector este privilegiat e foarte rău. Trebuie ca lucrurile să se schimbe. Pe de o parte ne dorim să protejăm clima, pe de altă parte vorbim despre politici în domeniul transportului, de parcă nu ar avea nicio legătură. Da, din păcate lucrurile așa stau în Europa, lucrurile nu sunt bine legate între ele. Cel mai important factor aici sunt banii. Știm unde se duc banii, 60% merg spre transportul rutier, 20% spre transportul rutier. Vorbim despre un buget european care trebuie împărțit, vorbim despre o limită. Acum situația trebuie să fie inversată. Comisia Europeană finanțează calea ferată de mare viteză de la Ulm la Stuttgart. Faptul că cealaltă, că cealaltă cale ferată care există nu e potrivită pentru transportul de marfă duce la investirea unei alte mari sume de euro pentru construirea unei noi. Exact aici, la asemenea proiecte, trebuie să interveniți, să fie făcute acele investiții care duc la un succes în termen scurt. Vorbim și de alte proiecte care vor fi terminate doar în mai multe zeci de ani. Da, e nevoie și de ele, însă trebuie să stabilim prioritățile. Un al doilea punct, în ceea ce privește poluarea sonoră, putem să facem mult mai multe dacă investim în materialele prime. Însă nu există legislație europeană, e interzis acest lucru în Uniunea Europeană. Dacă în loc de 10 miliarde investim 5,5 miliarde în acest domeniu, putem să ajungem la o scădere a poluării sonore. Ar trebui să vă gândiți, pentru că și așa ceva e posibil. Apoi, la proiectele foarte mari, pe Dunăre, pe Elba, vorbim despre niște distanțe unde trece o navă sau două pe zi. s-au investit 40 de miliarde de euro pentru calea ferată, doar ca să se observe că numărul de pasageri a scăzut cu 20% pe calea ferată. Apoi, în ceea ce privește transportul regional, aici a existat o creștere de 30%, însă nu au existat fonduri, investiții. Trebuie să nu se mai întâmple așa ceva, să nu mai investim în lucruri care uh, nu aduc niciun rezultat pe termen scurt. Apoi, ne-ați vorbit despre industrie și industria de construcție de, maș- construcție de mașini. Am spus de la început în Parlamentul European care uh, care domenii s-au dezvoltat mai repede. Ați spus dacă au ajuns la obiective mai repede decât uh, ne propuseserăm. Da, lucrurile nu mai pot să stea așa, e adevărat, însă vedeți că acum uh, aceștia arată că sunt mai rapizi decât obiectivele pe care le-am propus noi. Ați spus că emisiile în cazul automobilelor au scăzut, însă la nivel uh, global au crescut, pentru că acest efect de reducere duce și la faptul că există un număr tot mai mare de autoturisme. Sunteți de acord cu mine sau nu? Mulțumesc. Acum trecem de la reprezentanți de grupe la deputați pe plan individual. O să vă rog să dați dovadă de concizie, doamna de Barac. Mulțumesc, doamna comisar. Câteva cuvinte în legătură cu directiva privind comercializarea tranzicțiilor adoptată de Parlament cu o mare majoritate de 90% în 2008, care a marcat o nouă etapă pentru o politică de mediu la înălțimea așteptărilor cetățenilor. La câteva săptămâni de la intrarea în vigoare a acestor măsuri, țările terțe se trezesc pe rând și se opun ferm deciziilor adoptate în instituția noastră. Și declarația ICAO, Consiliului ICAO de pe 2 noiembrie, ilustrează o lipsă de cunoaștere a măsurilor propuse de această directivă. După cum știți, doamnă comisar, pe de o parte, regula de minimis care permite scutirea a 100 de țări de la aplicarea directivei, pe de altă parte, articolul 25a din directivă care permite exceptarea țărilor terțe care pun în aplicare măsuri echivalente pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Ne confruntăm aici cu o poziție fără precedent care rezultă dintr-o proastă comunicare, lipsă de comunicare, de convingere. Doamnă comisar, dumneavoastră nu vă lipsește puterea de convingere și nici hotărârea, nici angajamentul. Ce face Comisia pentru a consolida dialogul cu țările terțe, pentru a găsi o soluție negociată, pentru a evita orice risc de măsuri uh, de retaliere care ar aduce prejudicii și companiilor aeriene și întreprinderilor. Și dincolo de miza aeriană, și dumneavoastră a spus, trebuie să ne menținem pe poziție pentru că e vorba de a apăra deciziile pe care le adoptăm, ci am speranța sinceră că în câteva săptămâni vom putea saluta intrarea în vigoare a directivei uh, ETS și că Uniunea Europeană va vorbi cu un singur glas pentru a da dovadă de putere de convingere față de parteneri. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Bradborn. Acum trei minute. Mulțumesc. Nu știu ce în ce realitate alternativă trăiesc cei din departamentul nostru, domnul comisar. Mă întreb dacă ați auzit cumva că există o criză globală serioasă care bântuie și o criză economică prin lume. care se concentrează în special prin Uniunea Europeană. Și uite, ne că stăm aici și din ce a spus dumneavoastră astăzi, mergem pe calea tot mai multe reglementări, legiferări, costuri tot mai multe pentru firme, tot mai multe riscuri pentru ocuparea forței de muncă în Uniunea Europeană și totuși nimeni nu pare să ia la cunoștință faptul că există ce am spus eu în ce a spus dumneavoastră. Vreau să mă refer la câteva aspecte. Doamna Foster a acoperit întreaga gamă a sistemului ETS în aviație, cu care sunt într totul de acord, dar ați menționat și două alte domenii, în special cea legată de emisiile maritime și creșterea emisiilor de acolo. Presupun că v-ați referit pe plan global. Dacă e o creștere pe plan global și avem dorința politică de a vedea o reducere, atunci cu siguranță că e nevoie de soluții globale dacă noi, ca Uniunea Europeană, începem vrând nevrând să mergem pe un drum independent cu astfel de lucruri, singurul lucru care va rezulta vor fi că tot mai multe companii, expeditori și companii logistice care se vor muta în afara Uniunii Europene, în locuri în care vor face afaceri fără povara reglementărilor. Nu mă deranjează dacă vreți să mergeți pe calea de a cere acorduri globale. Asta e un lucru dar să puneți Europa într-o poziție de dezavantaj concurențial față de restul lumii este ceva greșit. Un al doilea lucru, domnule președinte, la care vreau să mă refer, transporturile rutiere. Eu reprezint o circumscripție care reprezintă centrul rețelelor de transporturi din Regatul Unit. Avem peste 900 de IMM-uri de transport rutier în această circumscripție. Acum câțiva ani, am realizat o anchetă în rândul acestora care a dovedit că un lucru pe care nu și-l doresc nici de la Guvernul Național, nici de la Uniunea Europeană, este un plus de reglementare. Ei se luptă să supraviețuiască chiar și așa cum e. Și felul în care ați vorbit dumneavoastră în această dimineață, doamnă comisar, o să se scufunde. Deci, rezultat, mai mult șomaj pentru alegătorii mei, ceea ce este inacceptabil. Mulțumim, doamna trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru hotărâre în cadrul ETS, mi se pare foarte important și vreau să corectez ceva ce s-a spus aici cu privire la un dosar precedent care a opus Uniunea Europeană Statelor Unite și a fost arbitrat la ICAO în ce privește aceste H-kit, aceste truse de izolare fonică, mi-aduc aminte, eram atunci reprezentant al președinției. Nu e adevărat, domnule Foster, atunci era altceva. SUA au adoptat o legislație care viza să recertifice vechi avioane care să continue să zboare, deși erau în afara standardelor în materie de zgomot. Astăzi situația e cu totul diferită. După cum ați reamintit, Curtea Europeană ne dă dreptate, deci nu e niciun motiv astăzi să încercăm uh, să fim uh, sub ștacheta voinței noastre, trebuie să facem, avem această datorie și vedem, nu trebuie să ne speriem de amenințări. Și apoi vom vedea cum e posibil, dacă se poate, să se organizeze un arbitraj. O doua chestiune precisă în legătură cu automobilele, doamna comisar, v-ați referit la problema legislației constrângătoare și colegul meu s-a referit, care dă rezultate, există efecte, nu trebuie să ne temem prea mult de industrie, dar Aș vrea să vă rog, pentru că aceste efecte sunt insuficiente, nu credeți că ar trebui și automobile mai puțin puternice, de gamă mai redusă, cu viteze mai eh, mici, o măsură foarte drastică de a reduce emisiile pe lângă eh, capacitatea motorului. Deci, pe lângă tehnologie, se pot face lucruri simple, automobile cu viteză mai mică, cu puteri mai mică, să reducă emisiile de CO2, care este direct proporțională. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră despre această idee. Mulțumesc, domnul Koch. Doamnă comisar, în primul rând vă mulțumesc pentru angajamentul de care ați dat dovadă. Ne-ați prezentat niște planuri foarte ambițioase. Însă, îmi pun următoarea întrebare. Ați ajuns la o înțelegere cu comisarii în ceea ce privește schimbarea de strategie, acum când vorbim despre o criză a încrederii în Uniunea Europeană. Comisia Europeană am aflat că ne avertizează de o nouă recesiune în Uniunea Europeană. Credeți că cu abordarea dumneavoastră putem să luptăm împotriva recesiunii? După părerea dumneavoastră, credeți că în 2013 e bine și trebuie să se facă un, nou regulament de la Bruxelles în ceea ce privește autobuzele? Mă îndoiesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Koch. Doamna comisar, acum sper că o să puteți răspunde la întrebări. Știți care este părerea mea despre schema de tranzacționare a emisiilor? Mulțumesc! Mulțumesc pentru diversele contribuții înainte de a reveni la aviație. O să mă refer la câteva alte lucruri. Mai întâi s-a spus ceva despre domeniul maritim și standardizare. Vreau să spun da. În această vară am avut o reușită la Organizația Maritimă Internațională să avem un index de eficiență energetică pentru uh, navele noi, care sunt nou construite, un nou standard. A fost vorba de un efort uh, european, statele membre e un singur exemplu al modului în care încercăm să obținem progres pe plan internațional de câte ori putem. Domnul Groș s-a referit la chestiunea implementării. Pot să vă spun că atunci când întreaga comisie s-a întâlnit cu respective și președinței comisiilor. Pot să vă spun că domnul Simpson ne-a spus foarte clar acest lucru, că implementare, implementare și iar implementare și unde noi toți, Comisia, statele membre, noi cu toții trebuie să avem rezultate mai bune și sunt 100% de acord cu ce a spus și ați menționat cercetarea și dezvoltarea. Eu cred că chiar și în aceste vremuri eh, cu limitări eh, legate de bani. Nu e nicio coincidență că perspectiva financiară multianuală prezentată de comisie, singurul domeniu care a primit substanțial mai mulți bani conform propunerii noastre e tocmai pentru cercetare și dezvoltare de la vreo 50 de miliarde în această perioadă la 80 de miliarde și sunt de acord cu dumneavoastră că în sectorul de transporturi sunt atât de multe lucruri care se pot face. Eficiența carburanților, standard de reglementare, dar și logistică. Ieri m-am întâlnit cu una dintre companiile de vârf de transport din Europa, ascultând câte idei au în legătură cu modul în care putem utiliza informatica, tehnica comunicării cu mai mare inteligență să avem o mai mare interoperabilitate, o problemă cu tare problemă și ori de câte ori trebuie să treacă o frontieră sunt atât de multe lucruri pe care le putem face, dar cu o aplicare mai inteligentă a sistemelor TIC. Deci eu cred că acesta ar trebui să fie unul dintre lucrurile pe care le utilizăm. Un buget mai mare pentru inovație. S-a vorbit și de gestionarea inteligentă a traficului. E un potențial uriaș acolo. În loc să continuăm să investim în mai multe autostrăzi, mai multe benzi pe autostradă și apoi fiecare e blocată pentru că nu reușim să distribuim traficul. Să utilizăm infrastructura mai rațional și în mod mai flexibil. Sunt atât de multe lucruri pe care am putea face și sunt de acord cu dumneavoastră întru totul că și în inițiativa celui deschis putem să explicăm oricărui cetățean de ce nevoie de atâta timp, să facem ceva ce pare logic, de bun simț, ca și cu navele care pot fi mai bine utilizate în porturi, economisire de bani și de timp doar cu o mai bună utilizare, mai inteligentă a logisticii. Deci sunt de acord că e un lucru unde ar trebui să ne implicăm. Și am spus și ieri la comisie, sunt atât de multe lucruri de care să ne ocupăm și sper că vom putea face progres. Acum să spun câteva lucruri despre aviație. Și întrebarea aceea, am observat cumva că e o criză. Dacă v-aș răspunde, vă la fel de dur cum ați uh, vorbit dumneavoastră, n-am auzit vreo propunere de la dumneavoastră cum să obținem acordul global pe care ni-l cereți. Noi depunem eforturi de ani de zile la asta și am tot încercat și am răs încercat. Iată ce urmărim și acum la Durban uh, spre sfârșitul lunii. E pe lista Europei, domeniu unde am vrea să existe progres, o reglementare globală a aviației, a transportului maritim. Depunem eforturi grele și la ICAO și la OIM. Când uh, s-a mai pus o altă întrebare aici în legătură cu criza și costuri și așa mai departe. La comisie suntem extrem de preocupați nu doar să încercăm să tratăm această criză foarte serioasă, ci și să elaborăm niște strategii în legătură cu modul în care Europa poate să iasă din criză. Nu doar că e o criză financiară, noi credem că e o criză mai structurală. Sisteme publice prea costisitoare, prea multe găuri în competitivitate, prea multe lacune. Am convingerea sinceră că unul dintre lucrurile cele mai inteligente pe care le poate face Europa ar fi să avem mai mare eficiență a resurselor și energiei. Acum, în fiecare an, aruncăm miliarde și miliarde și miliarde de euro în țările din Orientul Mijlociu, Arabia Saudită, Rusia, alte părți ale lumii, pentru petrol și gaze care costă tot mai mult. Cât de înțelept e asta să continuăm cu acest trafic, să exportăm banii din Europa în loc să investim în soluții mai inteligente de eficiență energetică în Europa. Eu cred, într-adevăr, că dacă investim în infrastructură de energie, în rețele, contoare inteligente, sisteme de gestionare a traficului inteligente, căi ferate mai bune, clădiri mai eficiente din punct de vedere al TIC, există un potențial uriaș prin care nu doar să reducem dependența și securitatea aprovizionării cu energie, ci să investim în propria noastră regiune, în locuri de muncă, aici, în Europa, care nu pot fi externalizate, pentru că dacă modezez clădiri sau rețele energetice sau sisteme de transport mai inteligente, nu o să vină chinezii să facă munca asta, ci vor fi europenii care vor face lucrurile astea. Iată de ce noi vedem acest lucru ca fiind o soluție de ieșire, nu singura de ieșire din criză, dar vedem și că lumea devine tot mai competitivă în aceste domenii. Acesta e unul în care am văzut cum a putea în domeniul energiei regenerabile soluții durabile de un domeniu de creștere cu cea mai mare rapiditate a numărului de locuri de muncă și în fine am văzut în acest ecosector, începește locurile de muncă au fost dintre sectoarele cele mai rezistente în perioada 2008-2010. Multe alte sectoare au cunoscut un declin. Aici a fost o creștere a locului de muncă, numărul de oameni angajați. Da, suntem la curent cu criza și tocmai de asta spunem că politici inteligente în materie climatică, eficiența energetică, securitatea aprovizionării cu energie și cum să utilizăm energia ca forță motrice a creșterii și a locului de muncă. În ce privește a piață, s-au ridicat multe aspecte. Mă spune numai. Ascultați, înțeleg dacă există unii care n-au votat, puteți avea părerile dumneavoastră. Eu am moștenit drept comisar pentru schimbări climatice, un act normativ realizat de 27 de state membre, 80% din Parlamentul European și Comisie. Eu cred că, indiferent dacă ați votat favorabil sau nu pentru acest act normativ, toți europenii vor fi de acord cât de înțelept ar fi dacă zicem China pe prima pagină, cum au făcut în primăvară, la Financial Times au spus, dacă Europa nu-și modifică legea, vom retalia nemai comandând Airbus-uri sau nu știu eu ce. Chiar vreți o Europa în care, pentru prima dată când vedem un astfel de titlu, gata, dăm înapoi și ne modificăm legislația? Cred că atunci vă așteaptă surprize foarte negative. Nu o să se limiteze la acest domeniu, vă spun eu. Am multe sfaturi bune pentru care vă mulțumesc. Vă asigur că facem o mare efortul de deschidere de autrici. Am fost și la Moscova săptămâna trecută, a fost un subiect cu două săptămâni în urmă am fost în China, săptămâna viitoare merg la Washington, vin alții în vizită la noi, deci să fiți siguri că și Serviciul de Acțiune Externă și delegațiile prezintă argumente în întreaga lume. Dar cred că e foarte important ca și persoanele alese din Parlamentul European, atunci când avem legislație și există interese europene să ne sprijiniți. Da, sunt multe alte aspecte S-a menționat una aici din partea doamnei Vana. Unele dintre țările care protestează sunt scutite de la reglementările noastre din cauza regulii de minimis. După cum am spus, majoritatea țărilor în curs de dezvoltare nu au suficiente activități, deci nu sunt acoperite. N-am fost aici când ați adoptat legislația, dar nu e făcut în maniera atât de prostească cum auziți uneori sau puteți trage concluzia dintr-o discuție. Și vreau să subliniez ceva, nu e impozit. E greșit să spuneți că e impozit. Dacă ar fi impozit, ar fi foarte ușor. Nu e impozit și avizul preliminar de la Curtea Europeană a fost nu, nu e un impozit. Și e mult mai mic decât majoritatea altor impozite la aeroporturi, taxe aeroportoare, taxe pe carburant, pe nu știu ce. Aici scopul este să creăm un stimulant pentru industria aviatică să aibă o mai mare eficiență a carburantului în avioane. Iată de ce vor cumpăra aceste emisii. Deci dacă ești foarte eficient, ai un parc nou de avioane, va trebui să utilizezi o, un volum mic de alocări. Dacă ești ineficient, ai un stimulant să devii mai eficient nu doar prin avioane noi, ci și prin modul în care aterizezi sau decolezi, cât de mult uh, utilizezi motorul și așa mai departe. Sunt multe lucruri. Un ultim lucru făcut acest lucru pentru alte sectoare, sectoare direct expuse concurenței, sectorul producător al energiei și așa mai departe. Motivul pentru care s-a inclus aviația a fost, desigur, să spunem, dar cum o să le explicăm oamenilor că unul dintre puținele sectoare globale pe care le avem ar trebui să nu participe la soluționarea acestei probleme globale și trimitem factura doar la fabricanți care sunt în concurență strânsă și nu pot întotdeauna doar să o transmită clientului. Aici pot să o transmită la pasager, v-am dat proporția a ceea ce facem și pot să vă asigur că lucrăm de aproape cu multe țări încercând să găsim soluții în legătură cu planul B. V-aș recomanda doar să ne menținem calmul, să lucrăm cu diverse părți, să căutăm soluții. Să nu credeți că la 1 ianuarie va fi o zi a confruntării, a ciocnirii, vor avea alocările pentru tot anul viitor, știu deja câte alocări sau alocații vor primi pe fiecare linie aeriană, iar în, abia din 2013 va trebui să trecem în etapa următoare din diverse motive tehnice pe care nu pot să le menționez acum, dar nu vă temeți să nu credeți că de anul nou 2012 o să fie o, o mare ciocnire. Nu, partenerii sunt la curent și oricum vă mulțumesc pentru o discuție foarte deschisă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, doamna comisar. O să vă lăsăm acum să plecați la o altă întâlnire cu o altă comisie parlamentară. Vă mulțumim pentru că ați venit să discutați cu noi și să răspundeți la întrebări și așteptăm uh, discuția următoare. Okay, colleagues, can I in bringing the meeting to Bun, dragi colegi, punând punct reuniunii, vreau doar să vă reamintesc că ședința următoare a Comisiei pentru Transport și Turism este luni, 21 noiembrie, la ora 3 după amiază Mulțumesc interpreților și tuturor, mulțumesc foarte mult. Ședința se suspendă.